este important să uh, vedem ce se întâmplă cu această tragedie uh, și în legătură cu condițiile de muncă din uh, Bangladesh și să vadă care sunt implicațiile pentru viitoarele acorduri comerciale. Din această cauză, în loc de a trata această chestiune ca o dezbatere în regim de urgență, așa cum era prevăzut pentru această săptămână, conferința președinților a hotărât joia trecută ca Parlamentul să aibă o dezbatere uh, completă în ședința plenară din ianuarie, incluzând și declarații ale Consiliului și ale Comisiei. În numele Parlamentului European și a tuturor deputaților, vreau să exprim aici uh, condoleanțele mele sincere familiilor victimelor și răniților. le dorim uh, o vindecare rapidă. Și acum am să fac o a doua declarație. Pe 22 noiembrie 2012, la întâlnirea conferinței președinților, s-a adoptat o recomandare referitoare la mandatul Comisiei Speciale în legătură cu delinvența organizată, spălarea de bani și așa mai departe, care este prevăzută pe 31, de martie, 31 martie 2013. Însă propunerea este de extinderea mandatului până pe 30 noiembrie 2013 în conformitate cu articolul 184. Dacă nu există obiecții, atunci se va face această extindere a mandatului. Foarte bine, atunci se consideră adoptată această decizie. O ultimă comunicare. Domnul Tavares? Da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește extinderea